cu amabilitate interpreților. Începem cu reuniunea noastră, spune doamna președinte. Veți regăsi uh, deciziile coordonatorilor uh, luate pe 9 iulie în dosarul dumneavoastră. Dacă nu există obiecții până la uh, 12.30, aceste decizii vor fi considerate adoptate. Începem cu voturile. Am să face, uh, vom face un uh,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 Bine că e acolo Ismail Ertu ca să vă ajute. Allez, nous commençons tout de suite avec le rapport. Începem imediat cu raportul doamnei Christine Revodalon în ceea ce privește normele comune pentru anumite tipuri de pentru uh, vehiculele utili, uh, comerciale ușoare noi. Uh, e vorba de un aviz din, pentru Comisia Envi. Începem. Sunteți pregătiți? Amendement 140. 140. Cine este pentru? Împotrivă? Tiens, il est rejeté. Cine se abține, se respinge. Vreți să verificăm? În regulă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Alors, ECR, vous avez deux. Uh, ECR, o persoană în plus. Deci, uh, față de numărul uh, potrivit de voturi, trebuie să scoateți o cartelă de vot din consolă. Voilà. Maintenant, c'est correct. Ne me dites pas non, vérifiez. Voilà. Correct. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul. Se respinge. Nu aveți cartela de vot și cum votați? Votați pentru. Din păcate, nu, asta nu schimbă lucrurile, se respinge totuși. Vă vom, uh, vom urmări pentru a vedea cum uh, votați. Il est rejeté. Nous continuons. Deci se respinge. Continuăm. Cele trei amendamente, 142, 25, 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Doriți să verificăm. S-a deschis votul. Plus uh, un vot, pentru că avem o colegă care nu și-a adus, care nu are cartela de vot. S-a închis votul. Nu se respinge, deoarece colega mm, care nu are cartela de vot uh, votează pentru. Deci se adoptă. 26. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se respinge. 143. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm. S-a deschis votul la 143. Avem un vot în plus împotrivă. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar să verificăm. S-a deschis votul. Je ferme le vote. Alors, il y a une voix plus. C'est rejeté. Se respinge. Compromisul 1B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E la limită. Verificăm. 1B. Compromisul. Și avem un vot împotrivă. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se adopte. Se adoptă. Trecem la compromisul 2A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Supunem la vot compromisul 2B. Avem un vot împotrivă în plus și am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 170. 170. șaptezeci. Ați votat, domnule Van de Camp? Ați găsit? Mai dați niște pagini. 170. Cine este pentru? Deci cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu știu. Verificăm. Amendment 31. On a une voix plus On a une voix en plus. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul și se respinge. 171. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 172. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 174. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 32 și 175. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Doamne Revădalăn? Doriți să reîncepem? Pot fi supuse la vot. Deci o, poate fi supus la vot. 173. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu știu. S-a deschis votul. 173. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se adoptă. Două amendamente identice, 33 și 176. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se resping. Două amendamente identice, 34 și 177. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se resping. 180. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 178. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 179. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm uh, amendamentul 182. S-a deschis votul. Je ferme le vote. S-a închis votul. Colega care nu avea cartela de vot o are între timp. Vă mulțumim, domnule Koch, pentru vigilență. Continuăm. 183, 184, 185. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei amendamente identice, 186, 187, 188. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping, respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 189 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. O, 190. Verificăm, doamnă Revodalon, la 189, deci. Je ferme le vote. S-a închis votul și se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Verificăm, 190. S-a închis votul. Se respinge. În două amendamente identice, 191-192. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping cred, dar verificăm. Verificăm 191 și 192. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 193. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 38 și 195 pentru, împotrivă, abțineri, le verificăm. Deci 38 și 195 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm totuși. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Nous allons directement... Ah oui. Donc ça a été rejeté, donc nous allons passer par... S-a respins, deci trebuie să parcurgem toate amendamentele. 196. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 197. Alele bleu e numai diseară. S-a închis votul și se respinge. Aveți dreptate. Amendamentul 40. Pentru. Deci 40. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 198. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 200. S-a închis votul și se respinge. 202. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 nu, devine caduc 207 pentru că 26 a fost adoptat. Trecem la 43 și 208 și 209. Mă scuzați. Deci, trecem direct la compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 218-219. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu e clar, supunem la vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 221-222. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 224. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Dar verificăm. 224. s închis votul. Trebuie reluat pentru că n-a funcționat aparatul. 224. Închis votul. Se respinge. 225. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Deci cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 226. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 226 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aveți încredere în mine, domnule Riche. 227. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 228-229. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 232. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este foarte clar. Supun la vot. Deschid votul electronic. S-a închis votul. Compromisul 6, deci. Este respins. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 47. S-a închis votul. Se adoptă. 48 ehm, și 233. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. patru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două amendamente identice. 49-235. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping aceste amendamente, dar verificăm. 49 și 235. Deschid votul. S-a închis votul. Se resping. 238. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu am să înțeleg niciodată, domnule Vim Van de Cam, de ce sunteți împotriva propriilor dumneavoastră amendamente. În regulă. Cred că se respinge. Mai sunt și lucruri acestea în viață. Continuăm. 240. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Compromisul 7, deci. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu fiecare amendament individual. 236. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 237. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51. Pentru? devine caduc dacă e adoptat cel de sus, 50 acum. Cine este pentru? Cine a spus nu, nu, nu? Doamna Aiuto, ce se întâmplă? E în regulă? Putem continua? Continuăm. Amendamentul 50. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm, nu e clar. S-a deschis votul la amendamentul 50. S-a închis votul. Se respinge. 241. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Continuăm. 242. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 243. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 244. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 52. S-a închis votul și se respinge. Compromis 8. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 253 pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Amendamentul 54, deci. Dar uh, ce se întâmplă acolo în spate? Comisia cam gălăgie astăzi, cam șoptiți. Bun, se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 54 se adoptă, deci. Și trecem la amendamentul 259. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 259. Ferm le vot. Închidem votul. Și se respinge. Două amendamente identice, 256 și 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți o verificare? Haideți să votăm. Se deschide votul, se închide votul și rezultatul este că se adoptă. Și Acum trecem direct la amendamentul 258. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 260. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 261. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 262 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. 263, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 264 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 265 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, trei amendamente identice. Bun, de fapt, toate amendamentele de pe pagina următoare devin caduce ca urmare a adoptării compromisului 1B. Și vom trece acum direct la 287, sper că a găsit toată lumea, amendamentul 287 împreună cu 288 și 289. Sper că a găsit o lumea pagina, deci 287, 88 și 89, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm. Je ferme le vote. Închidem votul acum. Și, de fapt, se adoptă amendamentul 292 pentru Repet, 292, cine este pentru? Nimeni nu este pentru? Cine este împotrivă atunci? Cine se abține? Și se respinge. Trecem la amendamentul 290. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 291, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 294, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, haideți să votăm 294. Închid votul și se respinge. Urmează două amendamente identice, 295-296 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm amendamentele 295 și 296. Și închid votul și se adoptă. Cum adică, bineînțeles că se adoptă? Bine, să continuăm. 297 și 298 pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 299 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 303 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 303, 301 se corectează președinta, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă iar următoarele două amendamente devin caduce. Trecem la 304, 305, 380 și 306. Votăm împreună pe ele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă aceste amendamente. Amendamentul 307 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 308 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, supun votul amendamentul 308 și deschidem votul. Închid votul acum. 308 se respinge. Trecem la 309 și 311. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, următorul devine caduc. Trecem la 312. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 313 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, 314 și 315 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 și 317 devin caduce și tot așa mai departe până la Jusqu'à 320. Până la 329. Doamna Ruvudalon, aveți dreptate, de fapt mergem așa până la 332. Deci, 332-333 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 334 cu 335 și cu 336. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci apoi următoarele devin caduce. Și sunt destul de multe care nu mai sunt valabile. Și ajungem la amendamentul 357 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și 358-357 identici, este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 361 devine caduc, 360 la fel, 362, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, trei amendamente identice, 363, 364, 365, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine Se abține abține, se adoptă. Apoi, două amendamente identice, 366, 367, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și vom trece direct la amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. și se respinge, din păcate. Și ajungem la amendamentul 368. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 369 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 370 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 371, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, trei amendamente identice, 372, 384, 373. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse. Amendamentul 374 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 64. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 375 și 376, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 377, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 378, 379 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la considerente. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, haideți să supunem la vot. Am deschis votul pe amendamentul 1. Închid votul și se adoptă. Tot ce urmează devine caduc și trecem la amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă? Amendamentul 66, spuneam, întrucât amendamentul 1 a fost adoptat, asta înseamnă că amendamentele 67 și 68 devin caduce și de aceea trecem la următorul. Prin urmare, următorul este amendamentul 66 în discuție. Deci, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 69. Deschid votul. Închid votul. Și se adoptă. Amendamentul 70. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 72, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 74. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu mi este foarte clar cum se votează. Haideți să îl supunem la votul electronic. Amendamentul 75, închid votul electronic și se adoptă. Amendamentul 76, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 devine caduc și trecem la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, nu mi-e foarte clar, haideți să supunem la vot amendamentul 4, deschid votul, închid votul, amendamentul 4, deci, și se adoptă. Amendamentul 78, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 79, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 80, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun. Amendamentul 80, deschidem votul. Închid votul. Deci, amendamentul 80, aveați dreptate, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că se adoptă, dar haideți să verificăm. Amendamentul 5. Amendamentul 5, verificăm și închid votul de acum. Și, într-adevăr, se adoptă. Apoi, următoarele două amendamente devin caduce. Trecem direct la compromisul nou. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Aș spune că se adoptă, dar haideți să verificăm. Deci, compromisul nou Închid votul și se adoptă. Prin urmare, trecem direct la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 89 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Nu, aici de fapt figurează o eroare, se spune, devine cadou dacă se adoptă 88, dar nu este cazul, continuăm. Bun, nu e nimic grav, spune doamna președinte. Bun, ajungem la amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 90 uh, devine caduc. Domnul Corchiar, țineți să verificăm la amendamentul 10. Bine, fie, haideți să votăm, să verificăm. Deschid votul. Amendamentul 10, deci votul e deschis. Și Închidem votul și iată că se respinge. Mulțumim, domnule Cor. Alors, comme l'amendement 10... Având în vedere că amendamentul 10 a fost respins, votăm acum amendamentul 90. Cine este pentru? Împotriva?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 Mă întrebați ce fac eu? Păi eu mă uit la dumneavoastră. Ori dumneavoastră nu faceți nimic. Deci, să ridicați mâna când votați. 90 se adoptă. Acum, 91. Doamna Vercănen, vorbiți prea tare. Vă auzim prea tare. Încercați să vorbiți mai încet. 91. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 96-97 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Trei amendamente identice, 12, 98, 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem direct la amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 105 și 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amenamente identice, 14107 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Două amendamente identice, 108-109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 și 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm. Se supune la vot amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 e caduc. Trecem la 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, se supune la vot amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 128, pen, 128 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum vom vota în mod electronic pentru votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Plus 23 minus 18, raportul se adoptă. Da, doamna Rovodelon, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-mi retrag numele de pe raport. Ținem seama de această solicitare de retragere a numelui de pe acest raport din partea doamnei Hovodalon. Se va nota acest lucru în procesul verbal. Și vom continua, vă rog. Trecem la următorul uh, aviz și anume acordul între UE și Canada în ceea ce privește serviciile aeriene. Trecem direct la votul cu apel nominal Si vous voulez sortir, c'est en silence. Dacă doriți să ieșiți, vă rog în liniște. Nu avem decât un singur vot. Allez, nous votons sur les accords. Deci votăm în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Canada. Se supune la vot acest acord. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Deci mandatul se adoptă. Și acum votăm protocolul referitor la acest acord între Uniunea Europeană și Canada. Având în vedere aderarea Croației, vă rog, s-a deschis votul. Ați găsit? Domnule Kramer. Votăm protocolul care permite Croației să fie integrată în acordul între Uniunea Europeană și Canada. S-a închis votul și iată că se adoptă. Mulțumim. Și continuăm. Trecem acum la raportul doamnei Aiuto. Gezine, aveți cuvântul. Astăzi avem voturi în mai multe comisii și ar trebui să mergem uh, și mai departe. Poate continuați fără să spuneți amendamentul. Spuneți numai uh, cifra și să mergem mai repede, pentru că e dificil pentru noi toți. Donc on va être sur votre volet. Deci, votăm în domeniul dumneavoastră, doamna Meissner. Am, am să spun numai cifra, așa că o să meargă repede. Compromisul 1. Raportul doamnei Auto. Compromisul 1. Se adoptă. Trecem direct la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și avem o adăugire la acest compromis 2. Cine este pentru această adăugire? De desubt. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Atunci verificăm. E prea multă gălăgie acolo în spatele sălii. Dacă doriți să vorbiți, vă rog, afară. Mulțumesc. Deci, votăm adăugirea de la compromisul 2. Știe toată lumea despre ce i vorba? Deci, amendamentul suplimentar acolo, adăugirea. Cine este pentru? Împotriva? Nu e clar, așa că deschid votul electronic. S-a închis votul și se adoptă în mod clar. Trecem la 157 pentru. 157 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Doamnă, dacă vreți să verificăm, verificăm. S-a deschis votul. Bucă de atunci de ce strigați cec? Dacă fiecare începe să vorbească tare, nu ne vom descurca. Am hotărât să, dă, vorbim, să dăm doar cifra amendamentului, da? numărul acestuia, așa că vă rog, fiți atenți. 157 nu se adoptă, așa că trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 16 și 165 sunt identice. Pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic. 16 și 165. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. S-a deschis votul electronic spre verificare. S-a închis votul. Se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 Nu se votează 169 atunci, 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu se votează, nu se votează, nu se votează și ajungem la 174. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175. Stați așa. 175 e caduc. Și trecem direct la 176 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 177 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem direct la 179 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, așa că verificăm. 179. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și vom verifica 180. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu se votează, nu se votează. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem direct la 187. 8, 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem direct la amendamentul 193 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100 Trecem direct la 209. A, vreți să verificăm o, verificăm 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Așa că trecem direct la 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 210 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem direct la 222. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 25-221, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm 200 25 și 221. 25 și 221. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem direct la 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 224 pentru, Mă iertați, spune doamna președinte, trecem direct la 27. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 226 pentru Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 227 e caduc. Envy 27. Și acesta e caduc. Mă iertați? Envy 28. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm. 228 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, se supune la vot 228. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Vreți să verificăm? Bun, verificăm 229. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. Și se adoptă. Continuăm cu amendamentul 3, 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 230 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aveți dreptate. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Verificăm. Trecem la vot. S-a închis votul. Se adoptă. Avea dreptate, domnule Riche. MV29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 35. S-a închis votul și se adoptă. 233. Cine este pentru? 233. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Preț să verificăm? 234 verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm. 236. Pentru. 236. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, nu e foarte clar. 249. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 39. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 256 Vreți să verificăm 255. În regulă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 37 votăm acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Envi 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261, spune doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri. Văd că nu mai votați. 263, spune doamna președinte. Deci 263, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV42, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV43 nu se votează. 265 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. verificăm NV44. S-a închis votul. Și se respinge 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 267 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 268 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV1 pentru, mă scuzați, dacă se adoptă, continuăm cu 51. 51 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Supunem la vot 51. S-a închis votul și se respinge. MV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 53. Se respinge 20 la 20. Continuăm. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Deschid votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm, deci, cu 58. Deci 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV4 urmează. Pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, Verificăm. S-a deschis votul. NV4. S-a închis votul și se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și continuăm cu amendamentul 64. Cine este pentru? Pentru. Nu, deci 64 devine caduc. 65 și 66 pentru, împotriva, abțineri, se resping. MV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm NV6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 devine caduc. Continuăm cu 78 și NV8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 6 Nu e șase, e nouă, spune doamna președinte. Envi nouă. Cine este pentru? Envi nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, NV15 și 92, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95, pentru, împotrivă, abțineri. Nu, de fapt trecem direct la 97. Cine este pentru 97? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 97. S-a închis votul și se adoptă. MV19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm 98. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu votul final și deschid votul. Je ferme le vote. S-a închis votul. Et il a adopté plus 34. Și se adoptă cu 34 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Et maintenant nous allons passer directement au Continuăm acum cu votul privind mandatul de negociere. Am să vă rog să fiți atenți. S-a deschis votul privind mandatul de pentru deschiderea negocierilor. Allez, j'ouvre le vote. Je ferme le vote. S-a închis votul. Și se adoptă 28 pentru, 9 împotrivă și o abținere. Doamna Iuto, mergeți la negocieri. În regulă, continuăm. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, deux minutes. Am să vă rog să faceți liniște două minute. Domnule Deli, avem o problemă de ordine de zi. Îl avem pe domnul ministru care a sosit deja. Vreți să votăm acum sau votăm în această după-amiază? Vous préférez faire patienter le ministre. Preferați să-l facem să aștepte pe domnul ministru. Eu prefer să vă întreb. Nu. No. Nu, no, nu, no, nu. C'est celui-là. Hein ouais, c'est bon, c'est celui-là. Allez, nous votons sur le rapport de Monsieur Deli. Bine, haideți să procedăm la vot. Raportul domnului Deli. Începem cu amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Nu mi-e foarte clar. Haideți să Bine, deci deschidem votul, amendamentul 8. Închid votul. Și da, iată, se confirmă, se adoptă. Haideți un pic de curaj, ridicați mâinile, ajungem la amendamentul 110. Pentru, nu, de fapt devine caduc. Compromisul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și trecem la 115. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum urmează compromisul se cere o verificare. Bine, verificăm. Amendamentul 115. Închidem votul. Aveți dreptate, domnule Van de Camp, se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem, deci, direct la amendamentul 135. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum ajungem la compromisul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem direct la 150. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. Mandamentul 151 pentru. Împotrivă. Abțineri și să verificăm. Deschid votul. Închid votul și se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sigur, haideți să verificăm. La amendamentul 152 se deschide votul. Închid votul și se adoptă, mulțumesc, domnule Ertug. Ajungem la amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Doriți o verificare la 153, deschid votul. Am închis votul și se respinge. Ați avut dreptate. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și, bun, acum deci ajungem la compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem la amendamentul 166, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem la amendamentul 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Haideți să verificăm 177. Închidem votul și se adoptă amendamentul 182. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Solicitați o verificare. Haideți să verificăm amendamentul 182. Închid votul. Și se adoptă compromisul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 185. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, nu e foarte clar. Deschid votul pe amendamentul 185. Închid votul și se respinge. Amendamentul 186, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, e neclar, la 188 Închid votul. Și se adoptă. 189, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și mergem la 197. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem la amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 202. Pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 203. Pentru. Vă rog să mă scuzați, spune președinta, mergem de fapt la 204. Cine este pentru 204? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sigur, verificăm amendamentul 204. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 205. Cine este pentru? Împotrivă? Ce se întâmplă? întâmplă. Vă rog să fiți disciplinați. Haideți să fim eficienți, că timpul este scurt. Amendamentul 205, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 206. Doriți să verificăm la 205. Bine, deschid votul la 205. Închid votul. Se respinge. 206. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 209. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Mergem la compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează compromisul 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 251. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, doriți să verificăm, la 27 în regulă deschid votul electronic. Închidem votul și aveți dreptate, se adoptă. 28, deci, pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, votăm pe 29, vă rog să deschizi votul. Închid votul și se adoptă cu o majoritate confortabilă. Deci, vă rog, ridicați mâinile cât mai vizibil. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Deci mergem la amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Sigur, haideți să votăm electronic amendamentul 37. Închid votul. Și da, uh, la o mică diferență se respinge. Amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, cine este pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. La amendamentul 41 se deschide votul. Închid votul. Și vedeți, la un vot diferență, dar totuși se respinge. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Eh, vă rog să mă scuzați, până doamnă președinte, era vorba de amendamentul 42. Acum ajungem la 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Deschidem votul pe amendamentul 48. Se închide votul și se respinge la diferență foarte mică, ca de obicei. Amendamentul 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 50. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Cine împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem la amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă și ajungem la 63. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Și ajungem la amendamentul 66. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Și nu știu sigur care e situația, deschid votul. Închidem votul la amendamentul 3 și se adoptă. Și acum trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm la amendamentul 82. Deschid votul. închid votul. Și se adoptă. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă. abține Se respinge. Mergem direct la 84. Cine este pentru? Nu, de fapt, iată, nu se... La 84 suntem pentru împotriva abțineri se adoptă și ajungem la compromisul 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și mergem la 86. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 90. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 91. Pentru nu, stați un pic să verificăm. Eram pe la 90. Nu, deci tot ce urmează acolo devine caduc, îmi cer scuze, spune președinta, și trecem la 93. Cine pentru? Împotrivă, abțineri și nu mi-e clară situația. Deschid votul la amendamentul 93. Închid votul și se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 95. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 99. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem acum la votul final electronic. Le vote est fermé. Votul s-a închis. Avem 29 de voturi pentru, 5 împotrivă. Domnule Deli, raportul dumneavoastră se adoptă. Dragi colegi, continuăm reuniunea noastră. Și urmează acum foaia de parcurs a președinției austriece. Si vous sortez, c'est un silence. Si... Pentru cei care părăsesc sala în liniște, vă rugăm să faceți. Arandelli, vous pouvez prendre les 35 pour dire que les bassin coach va répondre l'après-midi. C'est sur quoi C'est sur le rapport de M. Zille Le rapport de M. Zille, on va discuter à, à 17h30. Alors, dans l'ordre du jour... Un annonce privind ordinea de zi reamintesc celor ce au alte lucruri de vorbit să părăsească sala. Vă atrag atenția pe ordinea de zi, se modifică următoarele. Raportul domnului Zile va fi discutat la orele 17.30 după amiază. Iată că a, suntem foarte în întârziere. On va voir ce qu'on peut faire. Mais ça Bun, vom încerca să redresăm situația pe cât posibil. Madame, Señora președintă, eu comprendo că a veces se Doamna președinte, eu înțeleg că se schimbă ordinea de zi din cauza unor circunstanțe dincolo de voința dumneavoastră, dar nu uitați că noi mai avem și o altă ordine de zi, mă rog, o altă, alte activități, iar la momentul la care l-ați prevăzut dumneavoastră, din păcate, eu personal trebuie să merg la Comisia Jurii să-mi prezint raportul, așa că n-am să pot fi de față. Da, sí, Monsieur de Grande, j'ai bien compris votre... Domnule de Grande, am înțeles foarte bine problema dumneavoastră, dar ce se întâmplă este că astăzi acumulăm întârzieri pe parcurs și de aceea tocmai am atras atenția la faptului că modificăm ordinea de zi, dar dacă totuși mai recuperăm din timpul pierdut, poate, poate uh, păstrăm ordinea de zi inițială notre point Bun, continuăm deci și urmează acum prezentarea priorităților. Priorităților președinției austriece. Sosește, a sosit printre noi deja domnul ministru Norbert Hofer. Sunteți ministru federal pentru transporturi, inovație și tehnologie. Și, deci, începând cu 1 iulie, Austria a preluat președinția Consiliului cu uh, ambiții foarte mari pentru viitorul Uniunii Europene și, după cum se știe, președinția austriacă a anunțat deja că dorește să se concentreze în principal pe dosare mari, adevărate priorități pentru acțiune la nivel european și sigur că vorbim aici despre teme care se leagă de viața cotidiană în viața cetățenilor europene, mecanismul de interconectare, proiectul EU Pasrai, dar și Iată că anumite aspecte din transporturi cu marele rețele, ceea care facilitează conectarea teritoriilor. Și Iată, constatăm deci că peste tot în Europa valoarea adăugată a proiectelor europene este recunoscută de către cetățeni și mai ales la noi, în Comisia noastră transportul este clar că acest uh, aport este indiscutabil și cu siguranță că va fi în continuare nevoie de surse de finanțare pentru astfel de proiecte despre care vom vorbi de asemenea. Să nu uităm că în paralel au început negocierile pe marginea viitorului buget european și comisia noastră are și a propriile sale priorități, cum ar fi în domeniul digitalizării, ne dăm cu seama, seama cu toții actualmente că vorb este o temă crucială, care este transversală, o temă foarte actuală încă în lucrările comisiei noastre, pentru că sectorul transporturilor trece printr-o adevărată mutație în acest moment și se confruntă uh, Ehm, foarte mult cu această transformare digitală. Deci, vă putem spune de pe acum, ehm, domnule ministru, că puteți conta pe sprijinul nostru pe marginea acestor mari dosare europene. Iar acum, domnule ministru, vă voi da cuvântul, aveți la dispoziție în jur de 20 de minute, după aceea voi da cuvântul și coordinatorilor care vă vor adresa câteva întrebări deci vom avea o mică dezbatere și vom oferi și ocazia de a răspunde la întrebări. Vă dăm cuvântul domnului ministru pentru 20 de minute. Besten Dank, Frau Vorsitzende, Secretar. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Este o onoare să mă pot afla uh, astăzi uh, aici ca oaspete al comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile prezenției uh, austriece în domeniul transportului și uh, pe cele în domeniul transportului și durabilității, uh, sustenabilității, în, reprezentând-o pe colega mea care se ocupă de acest portofoliu pentru viitorul Uniunii Europene, ceea ce se discută în această comisie este esențial. Um, și uh, doamna președinte este foarte conștientă de asta. Austria și-a preluat um, președinția în 1 iulie 2018 într-o perioadă cu mari provocări. Pacea durabilă, libertatea și bunăstarea crescândă în statele Uniunii Europene sunt realizări enorme ale unificării europene care trebuie menținute. A fost ideea fondatorilor Uniunii Europene ca statele uh, Uh, cu relații strânse uh, economice să creeze o, o comunitate de uh, valori pentru a asigura bunăstarea pe termen lung. Această cunoaștere reciprocă aduce și o înțelegere pentru faptul că cooperarea este esențială. Acesta este valoarea adăugată a Uniunii Europene, faptul că putem trăi uh, împreună. Ne confruntăm cu mari provocări cu care, căre, cărora nicio țară singură nu le poate face față. Um, concurența globală este din ce în ce mai puternică. Trebuie să um, asigurăm competitivitatea uh, Europei. Uh, iar uh, schimbările climatice uh, joacă un rol din ce în ce mai important, trebuie combătute, cresc de asemenea, crește de asemenea amenințarea terorismului și radicalizării. Și digitalizarea menționată de doamna președinte ne va preocupa pe noi toți. Chestiunea concurenței, competitivității uh, Uniunii Europene va fi esențială vedem cum se, dezvolte, se dezvol, cum evoluează lumea. Vedem uh, Rusia, um, Statele Unite foarte protecționiste, Rusia care devine din ce în ce mai puternică, China cu o bunăstare crescândă, dar și cu influență crescândă în statele din Balcani, uh, în Africa, Uh, practic își fac cumpărăturile la nivel de infrastructură în aceste zone, care este locul Uniunii Europene. Ei bine, Uniunea Europeană trebuie să-și găsească un loc, să se impună în această concurență, fiind unită și competitivă. Consider că uh, aici Comisia trebuie să fie un motor al integrării europene. Trebuie să facă um, propuneri uh, foarte țintite, dar și să respecte tratatele am început cu criteriile de convergență, pentru că important este să respectăm regulile pe care ni le-am stabilit singuri. Apoi am văzut că nu putem uh, respecta criteriile de convergență în momente de criză și în loc să ne creăm noi reguli, am încercat regulile pe care ni le-am dat uh, singuri. Colegiuitorii, um, Consiliul și Parlamentul trebuie să-și asume responsabilitățile față de cetățeni și să găsească soluții pentru a garanta pacea, bunăstarea, dezvoltarea, competitivitatea și siguranța și securitatea. Am văzut că există totuși oarecare diferențe. Se spune aici e comisia, acolo e parlamentul, acolo e um, Consiliul. Cred că poate fi o sarcină a președinției noastre să încercăm să uh, unificăm toate aceste elemente. Știți că uh, motoul președinției noastre este Europa ce protejează. Și uh, protecția intervine uh, și în domeniul nostru, uh, al siguran- și anume prin siguranța rutieră, să avem mai puține accidente. Este ceva pentru care suntem responsabili. Um, eforturile europene doresc să consolideze Uniunea Europeană și să recâștige uh, cetățeni, um, încrederea cetățenilor în capacitățile Uniunii Europene de a acționa, dar și uh, încrederea reciprocă între statele membre. Dorim să contribuim uh, în mod simțitor și dumneavoastră, um, ca aleși, știți foarte bine că ministrii ca um, pre, reprezentanței președinției, bineînțeles că joacă un rol important, dar și mai important este uh, aparatul din spatele lor, um, echipele lor. În Austria avem o administrație foarte bună. Acești uh, lucrători um, discută îndelung și se asigură că obținem compromisuri și acorduri. Eu am foarte mare încredere în acești angajați. exact acolo se găsesc uh, uh, soluțiile. De, de cele mai multe ori, uh, miniștrii primesc ei lauri, într-adevăr, dar își datorează rezultatele echipelor lor care nu sunt atât de vizibile. Pe scurt, aș dori să vă prezint obiectivele în domeniul transportului. Vrem să promovăm sisteme care să asigure o uh, Uh, concurență în cadrul tratatelor, dar și să asigurăm un nivel ridicat de condiții, de, uh, condiții sociale, vrem să creștem siguranța rutieră și dorim să contribuim la o uh, mobilitate uh, cu emisii reduse de carbon. Considerăm că această președinție este o președinție de lucru vom uh, promova inițiativele existente și, bineînțeles, vom uh, stabili priorități acolo unde uh, acordurile par mai probabile și realiste. Dialogul regulat și deschis cu Parlamentul ni se pare esențial pentru găsirea unor soluții reale, soluții care să corespundă cerințelor unei economii uh, moderne, care evită distorsiunea concurenței și care pun accentul pe îmbunătățirea componentei sociale și ecologice a sistemelor de transport, în interesul cetățenilor europeni. Înainte să ajung la diferitele dosare, mi se pare foarte important să mulțumesc președinției bulgare pentru tot ce au făcut în ceea ce privește uh, acompanierea propunerilor legislative actuale. Este o, uh, un volum foarte mare de muncă și mulțumesc președinției bulgare. În Austria uh, am deținut de mai multe ori președinția, este a treia noastră președinție. Știm că Parlamentul uh, s-a confruntat uh, și s-a ocupat uh, îndelung uh, de mobilitatea rutieră. În ceea ce privește pachetul de mobilitate, Austria a analizat progresele făcute în cadrul președinției bulgare în domeniul accesului la profesie și la piața transportului, în ceea ce privește timpii, perioadele de conducere, tahograful, impunerea prevederilor sociale, lex specialis privind detașarea um, șoferilor. Uh, Austria analizează cu foarte mare atenție și evoluția pozițiilor statelor membre asupra punctelor critice din aceste propuneri pentru a identifica event... cum pot fi uh, obținute compromisuri și majorități pentru a găsi uh, soluții. Vom face tot ce putem în acest sens. Ne, ne um, aflăm într-un proces de dialog intens și de discuții bilaterale cu toate părțile interesate și deja uh, acordăm foarte mare atenție uh, poziției Parlamentului la diferitele dosare, chiar dacă nu suntem încă în um, etapa negocierilor interinstituționale, um, cunoașterea rapoartelor Parlamentului și motivele pentru poziționările uh, acestuia uh, sunt uh, foarte importante. Săptămâna trecută Parlamentul a respins rapoartele corespunzătoare um, și le-a retrimis înapoi în Comisia TRAN, ceea ce arată cât de delicat este acest subiect și cât de complicat este să se găsească acorduri. Președinția noastră va fi foarte grijulie um, și va încerca um, să obțină soluții în acest dosar, inclusiv um, o orientare generală la Consiliul TTE din decembrie. În ceea ce privește uh, sistemul Uh, electronic european de taxare a șoselelor, deci EETS. Austria dorește să ajungem la soluții uh, echilibrate, uh, iar trialogul cu Parlamentul începe pe 11 iulie. În ceea ce privește celelalte dosare din primul pachet de mobilitate, Um, pozițiile sunt uh, diverse. De exemplu, dacă ar trebui să fie incluse autovehiculele în directiva privind Eurovinieta, asta ar uh, introduce uh, obligația taxării în funcție de distanță în întreaga Europa. Multe state membre care au alte sisteme consideră această obligativitate ca fiind foarte problematică și din motive de subsidiaritate. Cunoașteți uh, poziția Austriei pe acest subiect, însă în cadrul uh, președinției uh, vom fi atenți să nu ne promovăm propria poziție, ci să fim um, obiectivi. Însă diferențele de opinii sunt mari, deci va fi dificil să uh, facem progrese mari. Trebuie spus acest lucru, sincer. În ceea ce privește um, pilonul social și de piață al pachetului de mobilitate 1, am să intru în detaliu mai târziu. În ceea ce privește al doilea pachet de mobilitate, aș dori să mă refer la un, o propunere deja făcută în uh, supreședinția bulgară și strâns uh, legată de pachetul 1 de mobilitate, și anume propunerea pentru o nouă versiune a directivei privind uh, transportul combinat. Această propunere este un element esențial pentru uh, măsuri, pentru promovarea uh, transportului uh, mai nepoluant discuțiile uh, în Consiliu au fost destul de controversate. Comisia TRAN uh, a, a luat mai multe decizii în acest sens. Președinția austriacă analizează pozițiile Parlamentului cu foarte mare atenție. Dorim să avem un acord la Consiliul din decembrie, astfel încât negocierile să poată începe cu Parlamentul cât se poate de repede și să fie încheiate sub președinția română. Un alt dosar, uh, votat chiar în această dimineață în comisia dumneavoastră, uh, va deveni un element esențial privind uh, un transport nepoluant și anume directiva privind autovehiculele nepoluante. Având în vedere că avem obiectivul de a avea vehicule cu emisii scăzute sau chiar zero și, și având în, având în vedere uh, că se dorește promovarea uh, achizițiilor publice de astfel de autovehicule, Austria va face eforturi pentru a se face mari uh, progrese la acest dosar. Însă nu vom face tot ce putem, chiar dacă perspectivele nu sunt foarte pozitive. În ceea ce privește al treilea, a treia parte a pachetului de mobilitate, Austria va uh, pune va face din siguranța rutieră o prioritate, ținându-se cont și de evoluțiile și provocările din acest domeniu, cum ar fi, de exemplu, autovehiculele uh, autonome. Este vorba de revizuirea directivei generale privind uh, siguranța rutieră și uh, de directiva privind siguranța infrastructurii. Încercăm, vom încerca să ajungem la o poziție comună la Consiliu cum o infrastructură eficientă și modernă este baza pentru un sistem de mobilitate inovator și eficient, Austria va pune accentul și pe reglementările ce țin de transport în ceea ce privește regulamentul CEF și uh, propunerea de promovare a uh, rețelelor TNT. Uh, Important este ca Parlamentul și Consiliul să adopte și o dotare financiară potrivită pentru CEF 2 și uh, cofinanțările UE uh, posibile trebuie să fie uh, avute în vedere și asigurate în măsura cea mai mare posibilă, ținându-se cont și de zonele periferice. În domeniul transportului aerian, președinția va încerca să contribuie la îmbunătățirea competitivității Europei. În acest sens, vom uh, pune accentul pe negocierile cu Parlamentul privind uh, revizuirea uh, regulamentului privind asigurarea concurenței în traficul aerian. Pe 7 iunie, la Consiliul UE, ministrii de transport au ajuns la un acord. Europa va face eforturi pentru a se găsi o soluție Uh, funcțională care să fie în interesul economiei, dar și a lucrătorilor europeni. Vom uh, urmări cu foarte mare atenție și mandatele comisiei și rezultatele negocierilor în ceea ce privește acordul uh, de transport aerian cu statele terțe. În domeniul transportului maritim, aici Austria nu are acces direct, însă ne vom concentra atât asupra transportului maritim intern cât și asupra Uh, transportului um, um, pe căi navigabile interne, cât și uh, transportului maritim. Uh, dorim să adoptăm concluzii ale um, Consiliului în ceea ce privește transportul intern și crearea unui sistem de transport multimodal. În uh, domeniul transportului maritim dorim să preluăm propunerea Parlamentului privind instalațiile portoare de preluare și să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. De asemenea, uh, dorim să avem orientări generale în ceea ce privește uh, regulamentul pentru crearea unui ghișeu unic în domeniul maritim și pentru a face eforturi în ceea ce privește cerințele minime pentru navigatori și recunoașterea, <clears throat> recunoașterea certificării pentru navigatori. De asemenea, vrem să organizăm uh, o reuniune pentru statele uh, de-a lungul uh, Dunării. În 29-30, la Graz, va avea loc un consiliu informal al ministrilor de transport și mediu care se va ocupa de diferite subiecte, cum ar fi decarbonizarea, siguranța rutieră, um, tranziția în domeniul mobilității și um, multimodalitate vom aborda, deci din punct de vedere al conținutului, o serie întreagă de discuții, de la transportul uh, sigur, uh, care respectă mediul, uh, dar și până la măsuri pentru creșterea competitivității, dar și dosare din domeniul infrastructurii. Și sperăm să facem unele progrese în ceea ce privește un sistem de transport durabil în Europa. La finalul intervenției mele, mi se pare foarte important să accentuez încă o dată cât de important este pentru cât, cât de importante sunt pentru președinția um, austriacă contactele cu Parlamentul. Încă un lucru uh, important uh, pentru președinția noastră. Dorim să jucăm un rol tradițional, să construim punți pentru uh, a contribui la uh, unitatea și evoluția Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să uh, spun câte ceva și uh, în numele colegei mele, Elizabeth Köstinger. Ea nu a putut fi prezentă pentru că a dat naștere primului său copil, um, dar dumneavoastră se ocupă de turism. În primul rând, uh, doresc să vă transmit salutările doamnei ministru Köstinger. Ea a fost deputat european și cunoaște rolul și importanța acestei instituții foarte bine. Mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți personal pe Elizabeth Köstinger. Evoluția turismului în întreaga Europa arată că pentru majoritatea regiunilor și orașelor a devenit un motor de creștere. Turismul aduce valoare, asta și în zonele rurale și uh, Uh, creează locuri de muncă ce nu pot fi uh, delocalizate. De asemenea, călătoriile îi unesc uh, pe oameni și promovează schimbul, schimburile culturale. Turismul este, o, în primul rând, competența statelor, men, a statelor membre și al regiunilor. Și e bine așa, din punct de vedere al subsidiarității. Însă există și un caracter orizontal, piața unică, inovația, domeniul digital. Uh, Uh, dezvoltarea regională, coeziunea, investițiile în oameni, formarea, resursele culturale și naturale, mediul, toate acestea sunt subiecte pe care le abordăm la nivel european și sunt subiecte care sunt foarte relevante pentru evoluția uh, durabilă și uh, competitivă a turismului în Europa. Turismul, drept urmare, are nevoie de atenția noastră prin um, ordinul de mărime la care a ajuns uh, turismul, este legitim să existe diferite programe de sprijin la nivel european pentru acest uh, sector. Să uh, nu uităm că avem din, o clasă mijlocie din ce în ce mai puternică în China, în India. Generația baby boom are timp să călătorească acum, deci turismul este în creștere și este din ce în ce mai important. Trebuie să Uh, creăm uh, condiții ideale pentru uh, IMM-urile, pentru cele aproximativ 2 milioane de IMM-uri din acest domeniu. Um, programul nostru merge pe principiul Think Small First. Um, domeniul, industri- domeniul turismului nu trebuie să fie împovărat cu reglementări mult prea complexe și inutile. Vom continua să cooperăm cu părțile interesate. Împreună cu Comisia Europeană, la începutul lunii octombrie, organizăm al 17-lea Forum de Turism European la Viena. Vom discuta care strategii de turism trebuie dezvoltate pentru a asigura calitatea vieții și uh, lanțul de valoare crescut în turism. Și ne-am bucurat dacă ați putea uh, participa la reuniunea de la Viena. Îmi pare rău, mi-am depășit uh, puțin timpul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție uh, și vă mulțumesc anticipat pentru ceea ce va fi cu siguranță o bună cooperare în următoarele șase luni. Sunt convins că vom uh, putea realiza foarte multe lucruri împreună. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. monsieur Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Da, dumneavoastră ați folosit niște cuvinte pe care trebuie să le reținem. Ați vorbit despre plus valoare europeană, despre faptul că trebuie să garantăm viitorul Europei, să garantăm pacea. Ați amintit că da, avem nevoie de o Europa care protejează și ați spus că e momentul să punem în aplicare noi inițiative de convergență. Cât entuziasm față de proiectul european! bun, trebuie să fie ceva constructiv, pentru că aveți dreptate, mizele sunt importante și mai ales v-ați referit la pachetul pentru mobilitate. Și am auzit că ați folosit un cuvânt anume la Consiliu și o să ne explicați. Ați spus că o să faceți propuneri de tip conclav o să trebuiască să ne explicați ce și cum. Cum vom vedea acel fum alb deasupra Consiliului care să ne arate că s-a obținut un pachet de mobilitate, în așa fel încât să putem avansa pe acest subiect. În orice caz, ați subliniat faptul că vă doriți plus valoare europeană ca să avem uh, o interconectivitate sporită. Și am să deschid dezbaterile. Mai întâi, colegul nostru, Wim van de Kamp. Vă rog vă spun și dumneavoastră, după cum spun și celorlalți colegi, celorlalți deputați, aveți o intervenție limitată la două minute, două minute pentru coordonatori și apoi alți colegi se vor putea înscrie și vor beneficia de un minut. Domnul Vin van de Camp, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. PP-ul vă urează bun venit președinției austriece și domnului ministru. Vă urăm de asemenea mult succes! Știm cu toții că Austria, în momentul de față, are un guvern de coaliție hibrid. Și știm foarte bine cât de periculos ar putea fi să îți dorești o gură de aer proaspătă. Pentru anumite persoane, lucrul acesta s-ar putea să fie ceva periculos. În momentul în care vedem felul în care evoluează China, India, SUA, ne dăm seama că suntem un partener mai slab. Ar trebui, deci, ca președinția austriacă să apere poziția europeană. Mă bucur de ce să aud ceea ce ați avut de spus referitor la pachetul pentru mobilitate și mă bucur de faptul că vă doriți să obțineți o abordare generală. Și asta înainte de Crăciun. Acum, în ceea ce privește taxele rutiere și poziția referitoare la autoturismele personale, se cunoaște acest lucru. Dar ceea ce a spus referitor la mecanismul de interconectare m-a mirat, pentru că domnul Curț, cancelarul uh, dumneavoastră, uh, e foarte atent la bani. Acum mă întreb, veți reuși oare să aplicați aceste principii? Pentru că, da, uh, vorbe frumoase, bine și interesant, dar până la urmă banii vorbesc. Așa că nu putem decât să vă urăm mult succes. Iar în ceea ce privește navigația uh, pe râuri, Viena e clar că este un port uh, deosebit de important și împreună cu România, cu Bulgaria, cu Ungaria, uh, gândiți-vă la portul din Constanța, la Marea, pe Marea Neagră, uh, veți... Uh, fi oare în măsură să aprofundați această coaliție pentru Dunăre? Și vă rog să-i transmiteți felicitările mele doamnei Köstinger. Turismul este un element deosebit de important pentru Austria, însă nici nu trebuie să uh, uh, ridicați bariere și obstacole în ceea ce privește mobilitatea în alte țări. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Urmează doamna Grasweiler-Heinz. Mulțumesc! Bun venit, domnule ministru! Bineînțeles, am analizat programul președinției și mi se pare destul de modest când ne uităm la partea de transport. Pe o pagină s-au făcut multe declarații de intenție, însă lipsesc unele obiective concrete. Însă un obiectiv este uh, asigurarea sau garantarea uh, condi uh, condițiilor sociale și aș pune sub semnul întrebării comportamentul de vot al partidului noastră și al FPE când am votat pachetul social. Există unele contradicții. La nivel european, um, Uh, sperăm să putem combate dorința de a flexibiliza timpii de conducere și de uh, odihnă. A existat o rezistență și nu au fost incluși partenerii sociali și aici o contradicție. Acum întrebările mele și sper că veți putea răspunde concret. uh, poziția de vot diferită la pachetul mobilității al partidului dumneavoastră și al alianței noastre de guvernământ arată că nu există o linie unitară. Aș vrea să știu ce părere aveți despre aceste dosare. Detașarea, timpii de conducere, um, sunteți pentru detașarea începând cu ziua 1 sau o, derag- o derogare totală pentru transportul internațional sau sunteți pentru detașarea începând cu ziua 10, așa cum au votat uh, cei de la FPE uh, acum câteva zile. În ceea ce privește dumpingul social și salarial pe șoselele europene, ce părere aveți despre asta? Și apoi ce se întâmplă cu Uh, creșterea timpului de lucru maxim la 12 zile, la 12 ore. Sunt îmbunătățiri pentru uh, șoferii de camion și pentru șoferii profesioniști Apoi, în ceea ce privește crearea unei autorități de muncă la nivel european, ați fi dispus să renunțați la competențe la nivel național pentru a asigura uh, competențele autorității europene și pentru a combate dumpingul uh, social. O întrebare privind tunelul Brenner, important pentru mine pentru că sunt din Tirol. Situația este precară, populația suferă, va fi nevoie de măsuri, ce fel de măsuri veți lua în calitate de ministru al transportului pentru a Uh, rezolva sau uh, ușura problema tranzitului la Brenner. Mulțumesc, domnul Zile are acum cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule ministru, bun venit. Aici mă aflu în sală. Am avut ocazia să ne întâlnim acum câteva săptămâni la Viena și mi-aduc aminte că am discutat și despre deviza președinției, o Europa care protejează. Și e clar că în domeniul transporturilor există situații riscante, dar dacă ne uităm la pachetul de mobilitate, trebuie să vedem cât de mult vom proteja și ce anume vom proteja. Noi, uh, ca și ECR, suntem mai degrabă un grup orientat către piața unică și tocmai de aceea încercăm să găsim soluții bune în cadrul Parlamentului pe acest pachet, pe acest subiect pentru că e o linie roșie. S-a creat o nouă legislație în pachetul de mobilitate și se adaugă acele așa zise condiții de protecție socială. Uh, dar trebuie să ne uităm și la piața unică, pentru că s-ar putea să o afecteze. Și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră. Uh, știți, bănuiesc dumneavoastră știți că noi în Parlament nu avem o poziție pe pachetul de mobilitate. Ca și Comisia pentru Transport am găsit un compromis bun, dar care s-a pierdut în plen la vot. Și să sperăm că vom recâștiga acest lucru în toamnă, dar în orice caz președinția Consiliului ar trebui să avanseze, așa cum ați spus și dumneavoastră. Uh, președinția dumneavoastră vă doriți să fie una muncitoare, care muncește. Următoarea președinție va fi președinția României pentru că uh, Parlamentul European anul viitor va fi în uh, perioadă de alegeri, poate nu va exista uh, posibilitatea să organizăm negocieri. Atunci, vedeți, e o situație destul de periculoasă. Pe pachetul de mobilitate ați descris situația, încercați să uh, preluați anumite elemente care să fie promovate de președinție. În ceea ce prește cel de-al doilea pachet de mobilitate, care e vorba de raportul meu, de fapt și de drept, accesul internațional la piață, întrebarea mea este ne puteți explica ce fel de dezbatere există pe acest subiect? Pentru că scopul meu este să avansăm și Parlamentul trebuie să-și uh, finalizeze o poziție în prima lectură. În ceea ce privește conectarea, facilitatea conectarea Europei, n-ați menționat-o, dar cred că e importantă pentru că există puncte cruciale nu doar în această facilitate pe domeniul de transporturi, ci ne permite să vedem și felul în care cheltuim banii și din fondurile de coeziune. Și mă bucur să aud care ar fi reacția dumneavoastră. Și apoi există și o dimensiune de mobilitate în această facilitate de conectare a Europei. S-a vorbit de asemenea și ați menționat și dumneavoastră partenerii externi, Rusia, SUA și așa mai departe. Rusia dezvoltă dezvoltă doar un singur sector în momentul de față, cel militar. De aceea cred eu că mobilitatea în Europa, chiar și pentru sectorul militar, ar fi ceva important. Mulțumim, domnule Zile, chiar dacă v-ați depășit puțin timpul. Are cuvântul domnul Telicca. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult din partea grupului ALDE, vă salutăm. Experiența mea cu președinția austriacă este că întotdeauna aveți așa un simț foarte dezvoltat despre ceea ce înseamnă interesul real și încercați să construiți o poziție în mod uh, sincer și onest și ați uh, fost foarte sincer, așa cum am spus încă de la bun început, nu putem decât să vă încurajăm să continuați în, pe această direcție. Dumneavoastră ați menționat uh, deviza președinției austriece. Eu aș fi preferat sub deviza o Europa, o, o, o Europa care se consolidează. Pentru că protecția asta înseamnă că unii s-ar putea să se confrunte cu o anumită presiune din această supraprotecție. Și trebuie să ne asigurăm că vom găsi echilibrul potrivit, în așa fel încât să putem să folosim dinamica tuturor forțelor economice. Apoi ați menționat prioritățile, mai ales în ceea ce privește acele dosare unde există o posibilitate de progres. Și aș mai adăuga că aceste priorități, și v-ați referit la asta, în mod uh, nu neapărat implicit, ci explicit, că pachetul de mobilitate trebuie să înregistreze progres. Vă doriți acest lucru. Și e nevoie de un raport de progres dar uitați-vă și la votul de săptămâna trecută, poate că e un pic dificil. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că votul pe cele două dosare ar putea fi considerat un pic diluat, pentru că va depinde foarte mult de un alt vot Uh, detașarea lucrătorilor și mă gândesc că noi trebuie să vedem exact ce anume ne dorim să reparăm din ceea ce nu funcționa corect. Și s-a mai pus și problema cabotajului, care încă de la bun început uh, a fost amestecată cu detașarea lucrătorilor, deși e un subiect total diferit. Și poate că ați fi de acord cu mine când spun că situația poate fi văzută un pic diferit în funcție de punctul de vedere. Întrebarea mea este, ne putem concentra împreună pe acele amendamente de compromis care au fost susținute în plen? Pentru că acolo aș spune eu că sunt uh, ideile principale care ne vor permite să construim pe viitor și să avem rezultate tangibile. Iar în ceea ce privește restul, e clar că lucrurile uh, arată încurajator uh, plecând de la prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru intervenția dumneavoastră. Ați vorbit de decarbonizarea transportului. Este subiectul principal. Ați vorbit despre taxele de autostradă. Bineînțeles că știu că există poziții diferite în statele membre. Pornesc de la premisa că Austria uh, rămâne la poziția sa privind uh, taxarea uh, autovehiculelor străine. Avem însă o taxă de cale ferată pentru toată lumea, dar numai 1% taxă pe șosele. A, trebuie transmis un mesaj clar toată, tuturor statelor membre. Nu se poate să sprijinim financiar uh, mijloacele de uh, transport uh, poluante. Apoi, între timp există întreprinderi care și-au dotat uh, între, toate camioanele, de exemplu, poșta uh, <clears throat> germană. Avem nevoie de reglementare la nivel european, mai ales pentru autovehiculele noi. Putem salva vieți și um, uh, uh, economisi. În al treilea rând, finanțarea CEF. Cred că în Europa avem o finanțare suficientă, însă problema este că de 30 de ani se investesc miliarde pentru ca Europa să se unească. Iar calea ferată este uh, tot, tot o peticeală și uh, problemele sunt exact la frontieră. Și nu putem să spunem altor uh, state să-și rezolve problema asta, dar uh, dacă noi nu facem asta, există o cale ferată care merge din Austria până la Praga. După uh, căderea uh, zidului și cortinei de fiert, uh, Uh, în continuare nu se face nimic pentru a reface această cale ferată. Sunteți pentru reluarea acestei uh, rute, acestei căi ferate? Cred că ar fi un, ar, ar da un exemplu bun. N-am să uh, repet toate întrebările privind pachetul de mobilitate, însă există un principiu european. Același salariu pentru aceeași, aceeași muncă în același loc. Uh, Poate că în camion nu se poate uh, aplica asta în fiecare zi, dar trebuie să existe acest principiu și să fie respectat. O asistentă care vine din România și lucrează la Viena nu o să-i, n-o să-i spună nimeni prime jumate pentru că vii din România. Același lucru trebuie să fie valabil și pentru șoferii de camion. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer. Are cuvântul domnul Mayer. Mulțumesc. Vezi, Norbert, că suntem foarte limitați cu timpul de intervenție aici. Uh, bun venit în Parlamentul European, în mod special în Comisia de Transport. Știu că mai ai și alte lucruri de făcut astăzi. Uh, cu atât uh, mai clar îmi este câtă importanță acorzi Parlamentului European, singurul al, cu reprezentanții aleși. Ați spus, ai spus că suntem la a treia președinție. La două dintre acestea am putut fi și eu prezent și sunt convins că Austria poate fa face progrese. Uh, și ți-ai uh, propus destul de multe lucruri în domeniul uh, transportului. Bineînțeles, avem poate și abordări diferite. Mi se pare regretabil faptul că grupul socialiștilor a decis să lipsească la apel astăzi. Iar ceea ce am uh, pilonul social la care se refera uh, colega și votul împotrivă, tocmai uh, de aceea a fost pentru că nu, nu suntem pentru această formă. Motoul președinției europene este um, o Europa ce protejează. Cum va arăta acest lucru în domeniul transportului? În al doilea rând, Austria face parte din aceste state care sunt foarte active în domeniul siguranței. Din punctul tău de vedere, cum poate Uh, fi îmbunătățită siguranța pe șoselele europene pentru a reduce numărul uh, deceselor și uh, acelor răniți. Apoi, în ceea ce privește um, condusul sau vehicule automatizate și interconectate, cum vezi tu acest viitorul acestui proiect. În regiunea mea, grație din 2017, există un proiect pilot în acest sens. Și întrebarea cu numărul 4, avem un exemplu de succes uh, pentru transferul uh, transportului de marfă de pe șosea pe calea ferată. Peste 32% din transportul de, de mărfuri este pe calea ferată. Uh, ce poate face președinția austriacă cu experiența Austriei în acest domeniu pentru a contribui la progrese în acest domeniu? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Maier. Rămânem la coordonatori. Îi dau cuvântul doamnei Aiuto. Sì, grazie Presidente. Allora, io do il benvenuto. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu la rândul meu să-l salut pe domnul ministru și să vă spun că sunt raportor pe dosarul referitor la transporturi combinate și mă bucur de faptul că acest subiect este o prioritate pentru președinția austriacă. Avem deja un text, suntem gata să participăm la negocieri și sunt convinsă că vom fi în măsură să ajungem la un acord. Pentru că ceea ce ne dorim aici, în Parlamentul European, este să fim în măsură să promovăm această nouă modalitate de transport, care e ceva fundamental tocmai pentru a avea intermobilitatea pe care ne-o dorim, în așa fel încât să transferăm fluxul uh, de transport Uh, și volumul de transport care există pe, căi, pe, pe șosele uh, înspre căile ferate. Ne-au mai rămas multe de făcut. Aș vrea și eu să mă refer la tunelul Brenner, care pune o problemă, mai ales uh, IMM-urilor din Italia. E o problemă importantă și de aceea este foarte important ca transporturile de mărfuri să dea în continuare dovadă de fluiditate. Tunelul Brenner nu va fi uh, deschis decât în 2026 și până atunci nu vom putea garanta o aprovizionare corectă cu mărfuri. Tocmai de aceea ne dorim să promovăm uh, pe cât mai mult cu putință uh, o schimbare de modalitate de transport. Acum, în ceea ce privește pachetul de mobilitate și tot ceea ce s-a spus referitor la detașarea lucrătorilor, referitor la cabotaj, e bine, în ceea ce privește textul nostru, Totul va depinde până la urmă de rezultatul final pentru primul pachet de mobilitate. Însă sunt convinsă că vom fi în măsură să progresăm de-a lungul negocierilor, pentru că vom avea deja un text de referință și sper că vom avea negocieri încununate de succes. Vielen Dank, Frau Ayuto. Mulțumim, doamna Iuto. Trecem la vorbitorii numele la membrii comisiei. Îi dau cuvântul doamnei Schmidt și predau președinția. Mulțumesc. Cred că un minut nu să-mi ajungă. Și bun venit și din partea mea, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru uh, Uh, modul clar în care v-ați exprimat. Ați vorbit despre importanța cooperării cu Comisia și Consiliul. Ați spus că trebuie să se îmbunătățească. Ea este foarte bună, dar există unele puncte slabe. Unul dintre acestea a fost că uh, Comisia a lăsat să treacă trei ani până să împartă pachetul de mobilitate în trei părți și să-l transmită Parlamentului și Consiliul, Consiliului. Iar acum uh, pe lângă Brexit mai sunt vreo 300 uh, de uh, dosare ce trebuie uh, rezolvate. Pachetul de mobilitate este un, mm, o, un concept, dar tot ce e în spate este enorm și trebuie spus acest lucru. La fel ca mm, colegii mei, aș vrea să mă concentrez asupra deciziei privind transportul combinat. Economia noastră depinde de transportul ieftin și în același timp trebuie să uh, menținem uh, mm, efectele, să, să limităm efectele acestuia. Întrebarea mea este dacă președinția austriacă, în ciuda eșecului pilonului uh, social în plen săptămâna trecută, va urmări această linie și încă o întrebare, vehicule automatizate Uh, nu sunt numai uh, progrese, ci vine, vin și cu provocări. Ce are de gând să facă președinția uh, austriacă în acest sens? Colegi, Vă rog să vă respectați timpul alocat, pentru că altfel colegii care urmează nu vor mai avea ocazia. Doamna nu dumneavoastră aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, bun venit. Aș dori să știu mai multe despre compromisul referitor la pachetul de mobilitate care este abordarea dumneavoastră? În așa fel încât consumatorii să uh, nu fie cei care vă, să trebuiască să plătească factura. Uh, ce se va întâmpla și cu IMM-urile? Trebuie să fim atenți, uh, să vedem care este situația și cu țările de tranzit pentru că există zeci de elemente diferite care intervin aici, în acest puzzle. Acum aș dori să știu ce anume dorește să facă președinția austriacă, în așa fel încât să poată elimina acele elemente uh, nejustificate și care ar fi răspunderea unei uh, noi agenții europene pentru ocupare, pentru muncă. Uh, ea va fi cea care va acoperi schimbul de informații între diferitele sisteme de plăți. Domnul Koch, un minut. Mulțumesc, domnule ministru Höfer, pentru prezentarea noastră. Trei întrebări pe scurt. Întâi, aș vrea să știu care este poziția uh, dumneavoastră față de eliminarea schimbării orei Apoi, în ceea ce privește durabilitatea și decarbonizarea, ce, ține, ce părere aveți despre uh, acele ecolinere iar apoi drepturile pasagerilor în transportul aerian. Cum continuăm, dar ce facem și cu cele în domeniul feroviar. Mulțumesc, iată, mai jumătate de minut mi-a trebuit. Monte, la Mulțumesc foarte mult, doamna de Monte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit în comisia noastră, domnule ministru. Pentru fiecare președinție, e clar că există tot felul de aspecte care sunt evocate și în ceea ce privește uh, Uh, spre exemplu, digitalizarea. Acesta a fost un subiect uh, predominant sub președinția Estoniei. Acum, dumneavoastră ați vorbit despre criminalitatea organizată, despre terorism, despre migrația clandestină, despre spălarea de bani, despre fraudă, droguri. Uh, ne-am putea gândi că situația în Austria a scăpat de sub control dacă ne gândim la toate aceste elemente. Dar, având în vedere că eu vin din regiunea Friul, din nord-est, aș dori să știu care este situația la frontiere. Vreți să închideți tunelul Brenner, dar care ar fi atunci consecințele pentru transportul și pentru turism? Și cum anume puteți să reconciliați această politică împreună cu politica de transportul și cea pentru turism? Mulțumesc foarte mult, doamna de Monte. Domnul Marinescu, un minut. Thank you, Chair. <coughs> Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră v-ați referit, domnule ministru, la strategia pentru Dunăre și cred că este un subiect foarte important. Austria coordonează sectorul de navigație împreună și cu alte țări, printre care și România. Dar singurul aspect aici pe care vreau să le văd este că statele membre nu au același nivel de interes uh, de interese și au aceleași capacități de finanțare pentru a asigura această navigabilitate. Și poate că în ședințele pe care ați spus că le veți organiza, poate că una ar putea fi organizată pentru a conduce statele membre care se află de-a lungul Dunării să ofere acea finanțare de care ai nevoie, în așa fel încât această navigabilitate să fie realitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, doamna Anderson. Mulțumesc, domnule ministru. Vreau să vă spun că un coleg al nostru a trebuit să meargă la Comisia INTA și își cere scuze, însă din partea sa două întrebări pe scurt, ați spus câteva cuvinte frumoase în ceea ce vrește protejarea cetățenilor și a lucrătorilor, dar aș vrea să susțin ceea ce s-a pus ca și întrebare referitor la Autoritatea Europeană de Muncă. Specific, ce veți face pentru ca să înregistrăm progres? Și apoi sunt de acord cu domnul Kramer în ceea ce privește importanța egalității salariale pentru transportatori. De multe ori, condițiile de muncă în, condiții, în tra- sectorul transporturilor sunt dificile și ce vom face cu uh, condițiile lor de muncă în directiva lucrători detașați. Apoi, acest lucru suscită foarte multe îngrijorări în comisia noastră și vrem să știm cum anume lucrurile se vor îmbunătăți și pentru pasageri peste tot în Europa, având în vedere punerea în aplicare a drepturilor călătorilor și pasagerilor. Mulțumesc, doamna Anderson. Domnul Slotovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, doresc să vă urez bun venit în rolul noastră nou, în comisia noastră, dar am și o întrebare pe care vă voi adresa în polonă. Bo tutaj już dwa razy takie pojęcie dumping social. De două ori s-a spus că există dumping social și că dumpingul social e o practică care implică, de fapt, o vânzare la niște costuri mai reduse decât costul de producție. Evident, europenii care vin din Europa Centrală și de Est se află în țări în care costurile sunt diferite. Deci nu putem vorbi de dumping. Acum, dacă dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere, aș dori să vă întreb dacă ne puteți defini mai precis ce înțelegeți noastră prin dumping social și în concluzie, dacă discutăm despre egalitate salarială pentru o muncă identică, de ce nu vorbim de egalitate salarială pentru o muncă uh, identică în cadrul aceluiași angajator? Mulțumim, uh, domnule Zlotovski. Doamna Arnautu, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, în cadrul comisiei noastre. Ne-ați spus că aveți drept prioritate să protejați atât mai bine, pentru că împărtășim acest obiectiv de protejare a cetățenilor UE, protejarea cetățenilor, dar și a întreprinderilor, a industriei în acest context de mondializare din ce, cu o concurență din ce în ce mai ascuțită și, bineînțeles, transporturile nu duc lipsă de probleme. Se va ține la Viena o conferință, conferință la nivel înalt în octombrie pe această temă, în cadrul președinției dumneavoastră și se știe că în momentul de față există multe divergențe între statele membre, companiile aeriene, diferitele sectoare din aviație, fie că vorbim despre producători, cum ar fi Airbus sau operatori de transport, etc. Deci, multe discuții uh, sunt în desfășurare și aș vrea să vă întreb care va fi poziția uh, susținută de către Austria în cadrul acestor viitoare negocieri și cum uh, prevedeți să ce abordare prevedeți să aveți pentru a putea apăra o condiție de concurență echitabilă pentru companiile aeriene din Europa amenințate de concurența neloială a celor din Golf? Domnule ministru, ați primit foarte multe întrebări, deci veți fi nevoiți să dați multe răspunsuri, să încercăm să vă oferim timpul necesar și dacă totuși ne vor trebui mai multe lămuriri, poate vom reveni ulterior cu întrebări suplimentare adresate cabinetului dumneavoastră. Deci acum vă voi da cuvântul ca să puteți răspunde la toate aceste întrebări. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es sind tatsächlich viele, viele Fragen gekommen und ich werde Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, au fost multe întrebări. Voi face tot ce pot. Doamna președinte, doamna președinte, nu uitați să-mi explicați uh, metoda pentru conclav. Pentru că ați, ați vorbit de ea. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate încep cu asta. A fost vorba de faptul că am văzut că la pachetele de mobilitate, la primul și la al doilea, există mari diferențe am văzut asta și în Parlament și m-am gândit cum am putea reuși să depășim aceste mari diferențe și a existat această idee uh, ca reprezentanții uh, statelor cu pozițiile cele mai îndepărtate să fie aduși la aceeași masă um, și uh, apoi aceștia să discute pentru a-și înțelege pozițiile și poate chiar pentru a um, își veni în întâmpinare. Um, poate că nu avem nevoie chiar de un conclav, dar trebuie cel puțin să încercăm înainte ca uh, să declarăm un eșec. Asta mi se pare cel mai important. Domnule Van de Camp, vă mulțumesc foarte mult pentru urările de bine. Ați spus că zborul este uh, periculos și că cei mai vârstnici uh, n-ar trebui să aibă activități periculoase. Într-adevăr, eu uh, m-am prăbușit odată din zbor și am petrecut un an la spital, am avut timp un an de zile să mă gândesc la tot felul de lucruri. Ați vorbit despre Statele Unite și China. Într-adevăr, avem de-a face cu doi mari actori, uh, nu știu ce se va întâmpla cu Statele Unite cu protecționismul. La China știm foarte bine în ce direcție merg. Uh, va fi cea mai mare putere economică din lume Uh, și acum uh, sunt în, uh, în plin shopping, să spunem așa, cred că trebuie să avem relații bune cu China, dar să avem totuși o poziție de încredere în sine și să, să ne bazăm pe cooperare. Ați vorbit despre taxa de autostradă și de mai, mai multe persoane mi-au adresat această întrebare. Pentru mine, uh, și mă refer aici la uh, autovehicule de până la 5 tone, deci la autovehicule. Statele au sisteme diferite, sisteme proprii. Austria are sistemul uh, taxei pe uleiurile minerale, deci pe carburanții fosili, un fel de taxă pe CO2 deci pe litru de benzină sau motorină se plătește în plus și uh, modul în care conduc are o influență, pentru că dacă uh, conduc mai prudent, autovehiculul uh, consumă mai puțin. Și când avem astfel de planuri, trebuie văzute sistemele din, fie, din fiecare țară. Europa, ca stat ce are președinția, dorește să fie obiectivă nu dorește să-și impună poziția uh, proprie. Ați vorbit despre bugetul CEF. Este uh, ceva ce ține mai degrabă de Ministerul de Finanțe. Cancelarul Curț uh, dorește un buget econom. Bineînțeles însă că avem nevoie de, o, de un buget potrivit conexiunile de transport uh, ne țin uniți, uh, internetul de bandă largă, 5G, cercetarea. Aici sunt marile uh, provocări. Acolo trebuie să avem bugete potrivite. Asta și pentru a putea lucra în mod corect. Ați vorbit despre Viena, despre porturile interne. Um, există și acest um, proiect al căii mătăsii uh, și se va um, crea acest uh, proiect uh, de conectare rutieră, dar sperăm și cu porturile și cu aeroporturile va fi o măsură uh, foarte importantă și cred că acest hub ce se va crea va fi gata prin 2033. Îmi cer scuze pentru vocea mea. Uh, seamănă puțin cam mult cu cea lui Joe Cocker astăzi. Doamna Grace van der Heinz a trebuit să uh, plece. M-a întrebat care sunt obiectivele concrete Uh, obiectivul nostru este să facem uh, progrese cât se poate de mari, iar uh, lucrătorii noștri din administrația noastră lucrează în mod foarte intens pentru obținerea compromisurilor. Avem deținut aprox aproximativ 150 de reuniuni pregătitoare numai în portofoliul meu și obiectivul este să avem rezultate s-a vorbit despre condițiile sociale juste. Avem uh, Road Alliance și Visegrad Plus. Uh, am să vă dau un exemplu. Dormitul în cabina camionului. Cred că se poate ajunge la un compromis dacă reușim ca șoferii să ajungă la timp uh, și suficient de des acasă. Mulți șoferi spun că dorm mai bine în cabină decât într-o cameră de hotel Cred că uh, trebuie să facem eforturi pentru a ajunge la rezultate. Și, și în ceea ce privește dumpingul social, vom face tot ce vom putea. Ziua de 12 ore nu este un subiect ce ține de președinția noastră și în Austria s-a decis că maxim o zi să se poată lucra 12 ore, dar cu compensație financiară sau uh, uh, cu uh, timp liber sau compensare prin timp liber. Tunelul Brenner, un uh, enorm uh, subiect uh, cu mari provocări. Tunelul de bază Brenner este în pregătire, dar trebuie să reușim să-l facem circulabil cât mai ușor pentru a oferi și posibilitățile ce vin la nivel economic uh, din deschiderea acestui tunel. Însă un tunel nu se deschide așa de ușor de pe azi pe mâine. Uh, întârzierile în momentul de față au de, fa- de a face mai mult cu axele de uh, acces la acest tunel. S-a vorbit despre autoritatea de muncă la nivel european. E de înțeles că în cazul în care se creează o autoritate la nivel uh, european uh, și domeniul transporturilor să joace un, un rol important. Agenția Europeană este o posibilitate uh, și pentru a crește importanța și efect, eficacitatea controlelor la nivel european. Însă nu trebuie să așteptăm crearea unei autorități la nivel european, putem acționa și înainte de asta. domnului Zile, îmi cer scuze, aici sunteți, vă văd acum, ați vorbit despre motoul președinției și despre pachetul de mobilitate cu dificultățile de uh, aplicare, de implementare. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține asta. Să vă dau un exemplu. Um, autovehiculele închiriate fără șofer. Și aici, din punctul de vedere al unor membri ai Consiliului, există o legătură între acest dosar și dosarele ce, au, uh, ce țin de accesul la profesia uh, de șofer și accesul la um, și uh, cele privind transportul de marfă. Lucrul la aceste dosare continuă și Uh, însă trebuie să ținem cont, uh, trebuie spus că există o prioritate față de progresele la pachetul, uh, la pilonul social. Ați vorbit despre transportul de persoane transfrontalier. Primele discuții de la Consiliu au arătat că există reticențe destul de fundamentale. O serie de state membre au făcut referire la politica regională Multe dintre aceste state membre sunt de părere că se amenință principiul subsidiarității. Având în vedere aceste evoluții, trebuie spus uh, sincer că este destul de improbabil ca această propunere să fie uh, finalizată în timpul președinției austriece. Asta este situația acum. Ați vorbit și despre mobilitatea militară între timp, uh, asta se, în Austria sunt uh, responsabile Ministerul Apărării, dar și Ministerul pentru Afaceri Europene, iar ceea ce ține de aplicarea planului de acțiune se face în strânsă cooperare cu celelalte ministere, dar și al meu, în ceea ce privește compatibilitatea infrastructurii, uh, și uh, chestiunile ce țin de uh, regulile de transport pentru mobilitatea militară. Uh, în 28 iunie au existat concluzii ale Consiliului ce se referă la asta. Trebuie ținut cont de, de suveranitatea statelor membre pentru a ne asigura că se ține cont de neutralitate și că se găsește un echilibru între aspectele civile și militare. Domnul Telicca m-a, mi-a adresat întrebări sau a făcut un comentariu, a spus că Austria are o bună uh, tradiție în domeniul diplomației ă, și instinctului uh, de negociere uh, Uh, încă o dată menționez că vrem să fim un uh, intermediar onest. Ați vorbit despre concurența cu care se confruntă Europa și trebuie să spun că trebuie să fie dorința Uniunii Europene să își consolideze competitivitatea la toate uh, sondajele unde se pune problema uh, cât de mulțumiți sunt oamenii de Uniunea Europeană. Uh, dar se pune întrebarea cine e Uniunea Europeană, pentru că nu e o instituție undeva în depărtare. Uniunea Europeană sunt statele membre. Chiar dacă statele membre cu mare plăcere dau vina pe Uniunea Europeană când lucrurile nu merg, statele membre sunt Uniunea Europeană și când există probleme în Uniunea Europeană și în ceea ce privește competitivitatea, atunci sunt probleme care pot fi rezolvate sau care au fost create din decizii ale unor uh, politicieni din uh, statele membre. Uh, trebuie spus asta, fiecare dintre noi suntem responsabili ca această Uniune să funcționeze. Pentru că avem nevoie ca ea să funcționeze. Iar micile, chestiunile mai mici pot fi rezolvate la nivel național, dar chestiunea competitivității trebuie abordată la nivel european. Apoi, e întotdeauna bine când îți încurci foile, crește distracția. Vă rog să aveți puțină răbdare cu mine. Abgeordnete Kramer, warten Sie, schau mal. Sie sind nicht böse, wenn ich mit der Frau Abgeordneten... Uh... Să nu vă supărați dacă nu iau uh, vorbitorii în ordine. Domnule Kramer, vă răspund și dumneavoastră, promit că nu uit pe nimeni. Era vorba de transportul combinat și de intermodalitate și era vorba de tunelul uh, Brenner. Cred că trebuie să facem tot ce putem la uh, tunelul Brenner pentru ca transportul să fie pe calea ferată. Există o evoluție importantă în Germania pe care o urmărăm îndeaproape Nicraza este o invenție, uh, o, o tehnică de a încărca autovehiculele pe, uh, pe uh, un vagon de cale ferată. Deci facem tot ce putem pentru a face progrese aici. 2027 tunelul va fi gata. Subliniez faptul că Europa investește 13,9 miliarde de euro în următorii ani pentru, în calea ferată. Pentru o țară mică cum este Austria, este o sumă mare. Îmi spuneți să um, scurtez răspunsurile. În regulă. Uh, doamna Schmidt a vorbit despre cooperarea între Comisie și Consiliu. A spus că este bună, dar că se poate și mai bine. Ați uh, abordat uh, problema atât de dificilă a Brexitului. Dificultățile pe care le aveam uh, s-au înrăutățit cu atât mai mult cu Brexitul și în domeniul transportului vom avea probleme. Trebuie să nu uităm că, într-adevăr, britanicii părăsesc Uniunea Europeană, dar nu Europa. Ei trebuie în continuare să fie un uh, partener uh, uh, important în domeniul transportului, digitalizării și în multe alte domenii. Contactele trebuie menținute și nu trebuie să facem greșeala să spunem ați plecat și acum vă facem viața grea. Cred că toată lumea ar avea de suferit dacă am face asta. Trebuie să încercăm să găsim soluții. Ați vorbit și despre protecția datelor un autovehicul în ziua de astăzi uh, colectează și intermediază o serie întreagă de date. La uh, mașinile autonome va, vor fi și mai multe. Important este ca datele să aparțină proprietarului vehiculului și ca el să poată decide ce se întâmplă cu ele. Și uh, bineînțeles că vom continua dialogul în acest sens în timpul președinției. Am fost întrebat de asemenea despre costurile pentru uh, consumatori în pachetul de mobilitate. Bineînțeles că trebuie să facem în așa fel încât reglementările să nu creeze o povară suplimentară, să nu creeze mai multă birocrație. Este un obiectiv uh, pe care îl avem în comun. Dacă reușim să ajungem la un uh, la o apropiere între Road Alliance și Visegrad Plus, cu atât mai bine. Noi, în statele membre, uh, suficiente prevederi impunem uh, și facem lucrurile prea complicate. De la nivel european, de asemenea, uh, se complică lucrurile și cred că la acest pachet trebuie să ne asigurăm că nu facem asta pentru că așa este. La final, întotdeauna consumatorul plătește. În ceea ce privește drepturile lucrătorilor, am răspuns deja. Domnul Koch m-a întrebat ce părere am despre aceste ecolinere. Ecoliner este un concept foarte frumos. Se pot spune și monster trucks în funcție de abordare. Înțeleg uh, abordarea de a spune că am un singur autovehicul și am 30% mai puțin consum dacă am un singur uh, vehicul pe șosea. Însă eu sunt pentru ideea de a face transferul către calea ferată cu cât uh, prevăd mai multe măsuri acolo, cu atât mai mare uh, e concurența pentru calea ferată. Pot să vă spun din experiența noastră, avem multe uh, ieșiri de autostradă, de exemplu, a căror curbură nu ar permite acestor camioane să um, să, fie, să le folosească. Obiectivul meu este să avem cât mai mult pe calea ferată avem electrificare pe calea ferată, e-mobilitatea e deja prezentă pe calea ferată și cred că um, în plus Parlamentul European a respins aceste um, camioane de uh, dimensiuni mari, deci aceste uh, gigalinere, ecolinere. M-ați întrebat și privind, uh, în, în ceea ce privește uh, ora de vară. Comisia a, uh, Parlamentul a solicitat Comisiei să analizeze uh, posibilitatea de a face o propunere. Vom vedea ce iese. Eu personal cred că am putea să ne luăm la revedere de la schimbarea orei. Domnul Kramer, m-a, întreb, m-a pus o întrebare privind plângerea Austriei față de uh, taxa impusă de, de autostradă inclusă de, impusă de Germania. Eu, bineînțeles, nu pot să retrag această plângere, aștept cu nerăbdare decizia Curții Europene de Justiție. Există un pericol uh, legat de asta, din punctul meu de vedere, și înțeleg că Germania a impus această taxă. Ei bine, modelul pentru această taxă este de a impune cumva o povară, dar a scuti cetățenii proprii. Uh, cred că asta ar putea să se extindă în alte domenii în Uniunea Europeană și în multe domenii ar fi o, o desolidarizare și o fragmentare a Uniunii Europene. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, modelul e delicat, chiar dacă înțeleg taxa pe autostradă. Deci înțeleg Uh, să spui că uh, cer taxe mai mari celor care vin din alte uh, țări pe, și îi faci să plătească mai puțin pe cei din propria țară pe șosea, dar dacă se extinde la alte domenii, devine complicat. Bun. Um, încă nu există activități în modelul respectiv. Însă această re conexiune, reconectarea căilor ferate pierdute mi se pare foarte importantă. De la Steinemangel uh, înspre, prin, până la Friedberg, în perioada monarhiei, de exemplu, a fost o legătură foarte importantă uh, de cale ferată. Apoi, la finalul monarhiei și cu războaiele mondiale, s-a pierdut această legătură și lucrăm la asta pentru a reactiva această uh, conexiune, pentru că era o, o rută foarte importantă și credem că va fi din nou. E important pentru mine, investim foarte mulți uh, bani în uh, acest domeniu. Doamna Dimonte a spus că ar avea impresia că um, cu acest slogan Europa ce protejează, uh, Uh, se dă impresia că uh, în Austria lucrurile au ieșit de sub control. Uh, trebuie spus că prin Europa ce protejează nu trebuie înțeles o Europa care se izolează și care se um, care devine o fortăreață. Vorbim despre a proteja o frontieră, de a controla o frontieră, dar nu de a o închide. Și o Europa care protejează poate să se refere și la uh, Uh, siguranța rutieră, de exemplu, dar nu numai. Europa nu, nu se poate izola și fortifica. Trebuie să fie o, des, o Europa deschisă către lume, dar care să știe care sunt uh, influențele la care este supusă. Din păcate, teroriști uh, um, care au făcut lucruri oribile în Uniunea Europeană s-au uh, ascuns printre uh, refugiați. Trebuie deci să vedem cine are nevoie de ajutor și cine încearcă uh, să abuzeze de acest uh, sistem. Domnule Marinescu, ați întrebat în ceea ce privește strategia privind Dunărea. În noiembrie vom avea o conferință. Dunărea este esențială, navigația este esențială și uh, legătura aceasta a um, căii mătăsii cu acest hub și legătura cu Dunărea, trebuie să ne asigurăm că Dunărea este navigabilă uh, peste tot, pentru că există uh, blocaje. Dacă într-o țară Dunărea nu este navigabilă, atunci ea nu este navigabilă deloc. Deci este esențial ca întreaga lungime să fie navigabilă. Doamna președinte, domnule ministru, vă rog să uh, încheiați pentru că mai avem o dezbatere foarte importantă. Deci vă rog să încheiați. Pentru că mai avem o dezbatere după aceea. Și dacă mai aveți alte elemente, uh, cu siguranță vom mai avea ocazia să vorbim despre ele. Domnul ministru. Uh, pentru a răspunde domnului Mayer, care a vorbit despre siguranța rutieră, uh, transportul combinat, sunt elemente foarte importante pentru președinția austriacă. Îmi pare rău că nu am putut să vă răspund la toate întrebările. Uh, vom încerca să vă transmitem răspunsuri în scris, au fost atâtea întrebări. Doresc la final să spun că cooperarea cu Parlamentul European, cu comisiile Parlamentului este esențială eu am făcut parte din Parlamentul Austriac, știu, de, știu cât de importantă este cooperarea, știu că numai împreună putem ajunge la soluții și vă invit dacă există. Uh, um, dacă aveți vreodată senzația că ceva în timpul acestei președinții merge în direcția greșită, vă rog să mă contactați pe mine sau echipa mea. Sunt uh, cât se poate de disponibil pentru a ajunge la soluții pozitive pentru Europa um, și în domeniul uh, transporturilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le ministru. Mulțumim, domnule ministru. Nu vă faceți griji dacă ne vom supăra pe dumneavoastră și nu vom fi de acord. Vă vom ține la curent, pentru că și noi suntem uh, foarte cinstiți. Deci vă vom spune cu multă franchețe, cum merg lucrurile. Oricum, avem și multe lucruri în comun, priorități, avem provocări de climă, de energie, eh, securitatea eh, pe șosele și nu putem să nu lucrăm uh, din răsputeri pentru că este vorba de bunăstarea și siguranța cetățenilor. Și mi-a rămas în minte uh, ultima frază pe care ați spus-o, Europa trebuie să rămână deschisă și să fie Europa care protejează mai mult. Deci vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare, domnule ministru, și la revedere! Désolé, nous allons reprendre nos travaux. Je vais demander... Haideți să reluăm uh, reuniunea noastră. O să-l rog pe domnul Reuters să ne se alăture. L-am și văzut un pic mai devreme. Vă rog, apropiați-vă aici, la tribună, domnule Reuters. Nu vă fie frică. Alors, le prochain point à l'ordre du jour. Și trecem, deci, la următorul punct de pe ordinea de zi. O prezentare din partea Comisiei pe marginea propunerii legislative pentru următorul mecanism pentru interconectarea Europei și, în particular, pilonul transporturi. Scopul este ca astăzi noi în Comisia Transport să fim informați privind viitorul acestui mecanism de interconectare în Europa și cum anume se va încadra în cadrul politicilor generale de rețele TNT. Și, bineînțeles, și legătura cu politicile de modernizare în domeniul mobilității. Vom uh, lucra în lunile următoare împreună cu Comisia ITRE pe marginea acestei propuneri legislative, cu care de altfel ne reunim pentru a putea elabora o poziție comună față de această propunere legislativă. Iar acum, domnule Herald Reuters, bine ați venit în cadrul comisiei noastre. După cum ați constatat, uh, suntem în întârziere, ce, așa că, din păcate, nu veți despune de cele 10 multe promise, ci doar de 6. Și asta pentru ca și raportorii noștri să poată lua cuvântul după aceea, mai ales uh, domnul Terițca și domnul Marinescu. Bun, haideți să dăm cuvântul domnului uh, Reuters. Doamna uh, președintă, uh, mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a putea prezenta noua propunere din partea Comisiei privind viitorul mecanism pentru interconectarea în Europa, EMIE. Și, bun, înțeleg deci că timpul este foarte scurt, așa că mă voi uh, concentra pe aspectele esențiale și voi face asta în limba engleză, pentru că îmi va fi mai ușor. Uh, Așadar, doamnelor și domnilor, în acest timp scurt aș vrea să mă refer la aspectele esențiale. Vă voi prezenta în câteva uh, pagini aspectele principale de elemente de noutate, dar și de continuitate față de mecanismul existent. Cu, toții cunoașteți foarte bine istoria regulamentului CEF, regulamentului TNT, uh, deci cele două regulamente din 2013 și din 2009 uh, și, sigur, acum avem în continuare obiective care rămân de implementat și este nevoie să putem prelungi. Deci, eh, liniile bugetare, cele trei linii bugetare, eh, deci linia bugetară, apoi fondurile de coeziune și de asemenea și eh, pe linia de securitate și apărare cu 6,5 miliarde și vorbim și despre fondul de coeziune, coezi- uh, și de asemenea uh, programele Orizont. Și acum aș vrea să intru u, foarte pu- puține detalii pe aspectele principale, pentru că Bun, până la urmă, introducerea în prezentarea mea, cred că putem renunța la ea ca să câștigăm timp. Deci, uh, aici, aspectele cele mai importante. Înainte de toate, noi am propus să împărțim uh, bugetul în două anvelope principale, 60 și 40%, 60% pentru dezvoltarea rețelei TNT și 40% pentru modernizarea uh, rețelei TNT existente. Și la prima parte putem vedea deci, că cei 60% se divid la rândul lor în uh, coridoare principale de rețea, 75%, uh, și 10% alte secțiuni și 15% pentru rețeaua globală. Deci, Ah, sigur, bineînțeles că Comisia nu a pierdut niciodată în vedere să ia în considerare ambele aspecte, rețeaua principală și rețeaua globală, deci care include și interconectarea cu zonele mai mici, mai izolate. Deci este ceva foarte important aici, cei 15% din uh, anvelopa bugetară principală pentru că trebuie să o dezvoltăm și pe ea, rețeaua globală. Dar, în orice caz, și uh, a doua anvelopă bugetară, cei 40%, sunt foarte, foarte importante, pentru că uh, și aici, din nou, vorbim și despre rețeaua principală și rețeaua globală. Și, deci, uh, se poate vedea ce este inclus acolo, de ce am hotărât să procedăm așa. Putem vedea ce figurează în acei 40, tot ce ține de aplicații informatice, telematice, etc. Pentru că Până la urmă, sistemul um, ERTMS nu se aplică doar în anumite zone în rețeaua principală, ci în rețeaua globală. Și sigur ne putem referi și la alte programe, infrastructuri de interoperabilitate în domeniul siguranței, siguranței, securității rutiere și așa mai departe. Deci nu aveam cum să ne ocupăm doar de rețeaua centrală. Deci și aici avem deci o divizare atât pe parte de rețea principală, cât și pe infrastructuri globale și de interoperabilitate. Următoarea pagină. Deci, ceva nou care apare aici, și anume mobilitatea militară. Deci, aici întrebarea principală ar fi, bănuiesc, cum anume, cum se va concretiza. Și, de fapt, este foarte bine explicat în planul de acțiune pentru mobilitatea militară care are în vedere ca deja în următoarele luni să fie definite cerințele minime din punct de vedere militar și pornind de la uh, aceste date vom putea stabili care sunt decalajele existente între uh, infrastructurile uh, civile și cele militare. Și după aceea vom putea um, trasa niște acțiuni, pentru că scopul nu este să investim de dragul de a investi în infrastructuri militare. Deci este foarte clar că tot ce va fi sprijinit de acest buget se leagă de rețelele TNT. Deci aceasta este prima uh, clauză de siguranță. Și în al doilea rând, încă ceva foarte important, acest buget va fi uh, implementat prin cadrul uh, uh, mecanismului pentru interconectarea Europei. Deci, în cadrul rețelelor TNT, centrale și globale, și cu folosirea mecanismului MIE. Și, sigur, sperăm, uh, bun înțeles, că, bun, în definitiv, acele infrastructuri pe care le vă sprijin aici nu vor avea vreodată nevoie să fie utilizate pentru astfel de case, dar totuși trebuie să ne pregătim și pentru astfel de situații, trebuie să integrăm aceste riscuri în uh, gândirea noastră strategică. Și, deci, de aceea vom încerca deci să sprijinim aceste procente eh, proiecte în cadrul mecanismului MIE. Următoarea pagină, aici putem vedea cele trei eh, bugete din MIE, eh, bugetul global, coeziune și competitivitate. Deci aici vedem cifrele din perioada actuală și Acum, în noul uh, mecanism MIE, propunem să nu alocăm 100% bugetelor naționale, ci doar 70% la nivel național și să păstrăm 30% disponibil pe uh, proiecte de coeziune pe baza unei analize comparative. Și dacă ne uităm de fapt de partea anvelopei globale, sigur, toate mm, proiectele sunt în concurență, deci până la urmă acești bani oricum se concentrează în cea mai mare parte pe proiectele transfrontaliere, deci cred că peste 80% din proiecte sunt transfrontaliere și dorim ca încet, încet să orientăm în aceeași direcție și linie de finanțare pe coeziune. Pentru că Credem că există astfel de proiecte în toate țările vizate, fie că suntem în regiunea Dunării eh, sau în inter- interconexiunile portoare. Cu siguranță că există astfel de proiecte. Până la urmă ține de natura rețelelor TNT. Deci ne propunem să ne îndreptăm în această direcție pas cu pas. Deci această propunere are în vedere nu doar ca după trei ani să intervină o selecție competitivă, ci ca acest procedeu să se aplice parțial încă de la bun început și uh, credem deci că propunem aici niște schimbări necesare pentru viitor. Cred și cred că ajung la ultima pagină pe care vreau să o prezint uh, în ce privește procentele de cofinanțare. Aici intervin niște schimbări, da? Mergem până la 50% pentru proiectele transfrontaliere în uh, anvelopa globală și până la 80% în um, anvelopa bugetară pentru coeziune. Și asta este foarte important pentru că uh, aici, în general, este vorba de un 70%, dar pentru că suntem de- deja angajați în anumite proiecte și am vrea să le susținem în continuare până la sfârșit la actualele rate de cofinanțare. În schimb, în uh, anvelopa generală uh, s-a optat pentru un procent de cofinanțare de 10% de, din dorința de simplificare. Bun, doamna președintă, voi lăsa deoparte repartizări geografice, deputații știu foarte bine aceste date, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule uh, Reuters, și dăm cuvântul domnului Marinescu, raportor, pentru 2 minute și 30 de secunde. Cer Mulțumesc, doamna președintă. E adevărat că ne-am mai întâlnit deja, așa că nu mă îndoiesc că vă mai amintiți care sunt pozițiile mele. Aș vrea doar să fac câteva observații eh, generale după cum uh, sună noua propunere de regulament, uh, veți dispune de puteri nelimitate, practic veți direcționa finanțările acolo unde doriți uh, și veți avea mână liberă și pe implementare și pe acordarea finanțării. Deci Parlamentul chiar nu prea va putea să se implice. Deci înțeleg că noastră veți, practic, ghidați așa de mult uh, lucrurile încât e o preselecție a proiectului. Deci asta este o primă observație, un lucru care ar trebui um, schimbat, pentru că, de exemplu, v-ați referit la liberă concurență. Da, cum poate fi vorba de așa ceva dacă uh, practic se hotărăște anticipat ce fel de proiecte vor primi bani? Apoi, uh, mai departe, mobilitatea militară. Aici ne-ați spus o cifră de 6,5 miliarde și alte alocări ar fi de 26,5. Deci, practic, a spus că aveți în vedere un 20% dintr-un proiect pentru obiective militare. Eu cred că trebuie să ne uităm cu atenție și la aceste aspecte, pentru că până la urmă vor apărea multe proiecte care vor avea și o latură militară și atunci dacă ne gândim la acele rate 30-70% pe partea de coeziune, nu știu practic dacă care este rolul pe care sărăcia trebuie să-l joace? Ce facem? Mutăm sărăcia sau banii săracilor dintr-un stat în altul? Uh, Uh, când v-ați referit la uh, politici de coeziune la nivel național. Nu cred că vă puteți implica astfel aici. Nu. Deci, uh, cred că există deja niște axe care, um, de alocare financiară pentru transport, să rămânem pe direcția prevăzută spre transport. Și, bun. Și aș vrea de asemenea să vă repet întrebarea. La ce anume vă referiți când spuneți organizații internaționale? pentru că, oricum, ele ar avea nevoie de aprobarea statelor membre, nu? Deci, aici nu este ceva foarte clar pentru noi. Mulțumim, uh, domnule Marinescu. Domnule Telicica, aveți uh, cuvântul două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Da, voi fi și eu destul de concis pentru că până la urmă în completarea celor spuse de domnul coraportor, domnule Marinescu, uh, este vorba totuși de o propunere solidă, este vorba de un proiect care funcționează deja, dar sigur trebuie să ne uităm cu atenție la detalii, să încercăm într-adevăr să simplificăm lucrurile și să înțelegem într-adevăr ce a funcționat bine, ce lecții putem trage de acolo, unde putem îmbunătăți sinergiile, cum putem favoriza mai mult digitalizarea, uh, energiile alternative și pe lângă întrebările deja adresate de domnul Marinescu, cred că la un moment dat uh, s-a spus că anumite lucruri nu să sperăm că acele uh, infrastructuri în latură militară, să sperăm că nu va fi nevoit să le folosim. Deci spun că de fapt tocmai mm, ca o ironie să sperăm că le vom folosi pentru că e vorba de infrastructuri cu util, dublă utilizare și civilă și militară. Deci, bun. Oricum, Până la urmă, ideea este că pur și simplu trebuie să integrăm și pilonul militar în aceste rețele existente de TNT și sigur asta necesită studii de fezabilitate, uh, implementarea proiectelor, etc. Și de asemenea, am și avea și o întrebare legată de acea uh, repartizare 30-70% fonduri generale și coeziune. Aici poate ar trebui să analizăm lucrurile un pic mai în detaliu, mai ales acea grilă de evaluare uh, concurențială între proiecte. Mai trebuie văzut mai în detaliu și așa cum a spus și domnul Marinescu, să vedem ce se întâmplă, că anumite state membre, pe de o parte, au niște dificultăți pentru a cofinanța anumite proiecte, dar totodată alte țări beneficiare de fonduri de coeziune se pot descurca mai ușor. E clar că aici e nevoie de principii foarte clare. De asemenea, v-ați referit la acea repartizare 60-40%. Nu știu dacă aici este ceva atât de relevant. De aici, spre exemplu, noi ne-am dorit mai multă simplificare. Apoi, combinarea acelor uh, linii de finanțare, de ce nu? Dar trebuie să fie vorba în primul rând despre fezabilitate. Deci, bun, vom mai avea ocazia să discutăm despre asta, dar oricum împreună cu domnul Marinescu și cu doamna Vircunen uh, ne ocupăm îndeaproape și de chestiunile de energie și uh, bun, așteptăm să putem da la traducere la propunerea la sfârșitul săptămânii. Mulțumim, domnule Telița, iar acum colegii. Câte un minut, doamna de munte. Mulțumesc. Deci foarte pe scurt, eu aș vrea să vă întreb uh, ce ne puteți spune despre pasul Brenner și despre uh, legătura, conexiunea cu Trieste. Dacă se știe ceva despre uh, strategiile de natură militară în această direcție, dacă le puteți spune câte ceva despre proiectele viitoare, poduri, legături transfrontaliere? În zile. Mulțumesc, doamna președinte. Eu trebuie să încep prin a spune că sunt foarte bucuros să văd această nouă propunere a Comisiei, care are și o latură de fonduri de coeziune. Acum, ca și alți vorbitori chiar mai aș avea niște rezerve, dar în orice caz, în ceea ce privește latura politică de coeziune, mi se, mi se pare foarte importantă. Și, bun, înțeleg că trebuie să ținem cont și de teritoriu, și de populație, și uh, să vedem, deci, care pot fi ratele de confinanțare, dar câteodată parcă nu e nu e corect așa, pentru că vorbim și de zone cu densitate mare sau densitate mică de populație și atunci cu o anumită acoperire de infrastructură. Deci costurile variază în funcție de mai mulți factori și mai, mai este și faptul că trebuie să finalizăm proiectele pe care le-am încetat, pe care le-am început, pentru că altfel ar fi foarte greu să explicăm oamenilor că am început niște proiecte, am cheltuit zeci, sute de milioane de euro și apoi nu le finalizăm, mai ales că vorbim de rețele de transport. Deci, Eh, cred că am mai spus asta și data trecută când am vorbit eh, ce am început, apoi trebuie să terminăm și să ducem la bun sfârșit. Mulțumesc. Mulțumim, eh, domnule Robert Zile, domnule Kramer, doriți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc și pentru prezentare. Mă bucur că Um, acele cross-border sections joacă un rol, dar trebuie să ne asigurăm că nu amestecăm noul cu vechiul, pentru că dacă cele noi uh, sunt uh, la fel de importante ca cele uh, vechi, atunci vor acapara toți banii. Modernizarea e important, dar există o lacună ale electrificării. Este asta o dacă se face, o, o, dacă se umple o, o, o lacună, este uh, ceva nou sau uh, o reparație, să spunem? Uh, există, uh, de exemplu, legăturile către Polonia. Germania nu e interesată să le recreeze. Sunt, in, sunt întrebat ce putere are Comisia să impună anumite legături, chiar dacă statele membre nu le vor neapărat pot să li se uh, suspende, poate uh, fondurile pentru Uh, proiectele mari, dacă nu vor să le facă pe cele mici. Am fost într-o zonă frontalieră de curând, uh, între, uh, la granița dintre Germania și Polonia. Calea, este, calea ferată este făcută, dar nu, nu se merge pe această legătură. Trebuie să schimb gara pentru că și ei spun că totul este complicat din punct de vedere uh, tehnic. Doamna Amato, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să fac și eu câteva observații în ceea ce privește perioada de programare 2014-2020. Avem uh, anumite întrebări privind previziunile bugetare, mai ales în ce privește cuantumul alocat transporturilor. Se vorbește despre 3,5 miliarde versus 6,5 miliarde pe mobilitatea militară. Deci sunt destul de uimită, ca și alți colegi, am impresia că nu sunt clare prioritățile. Deci nu știu care sunt condițiile, pare practic că se vor cheltui acești bani pe mobilitate militară. Și avem, uh, deci, bun, o latură proiecte de apărare, o altă latură proiecte de coeziune și ar mai rămâne, deci, 12 miliarde pentru acea UE cu 27 de state membre. Acum, e clar că noi, eu practic sunt membră și în Comisia Regii, deci sigur privesc cu ochii foarte buni proiectele de coeziune și ne, ne temem că anumite aspecte de aici vor dăuna regiunilor mai sărace, periferice, cum ar fi sudul Italiei. Deci, uh, în perioada precedentă, țări ca Italia au trebuit să-și consacre aceste finanțări prin cadrul mecanismului MIE pentru conectări mai ales în nord și nu în sud. Mulțumim, doamna Amato, vă voi lăsa să răspundeți, domnule Erald. Mulțumesc interpreților, spune doamna președinte și mulțumesc că Uh, ați lucrat pentru noi toată dimineața, iar acum vom continua între noi în engleză și nu uitați că reluăm la 14.45 reuniune. Much and I will try to be brief in my replies as well. Uh, ladies and gentlemen, thank you for, for the uh, questions that were raised. I think I will uh, take a few uh, themes uh, briefly. Uh,